Denumirea unor uh, persoane în comisii și, de asemenea, delegațiile, uh, delegațiile interparlamentare. Există o listă a acestor colegi care se găsește cu siguranță în, dosar, în dosarele dumneavoastră. Prin urmare, vă rog să o citiți. De asemenea, domnul Tadeus Șimanski, domnul Orghiet Kurtski, domnul Flosovici, domnul Tiobro, s-au alăturat uh, grupului EFT începând cu 29 decembrie.